personal suntem nerăbdători să continuăm discuția cu dumneavoastră pe aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinte, mulțumesc. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Jose Manuel Fernandez, Cartea Verde a Comisiei privind managementul uh, bio biodeșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Raportorul are 4 minute. Prezident, caru comisariu, caru... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar pentru prezență. Dragi colegi, doresc la început să mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă existența acestui raport a existat, au stat 55 de voturi pentru, 3 voturi uh, împotrivă și nicio abținere în Comisia Envi pentru acest raport. Vă mulțumesc așadar pentru sprijinul manifestat. Deșeurile biologice reprezintă aproximativ 30% din deșeurile totale. Discutăm despre câteva sute de milioane de tone produse anual. Nu trebuie să uităm faptul că aceste deșeuri reprezintă mai bine de 60 uh, uh, produc mai bine de 69 de milioane de tone de uh, gaze cu efect de seră. Reprezintă al patrulea emițător de gaze cu efect de seră după agricultură, după industrie și așa mai departe. De aceea este absolut necesar ca deșeurile biologice să fie privite ca o resursă ce poate fi, desigur, utilizată în acest sens. Trebuie să epuizăm așadar toate posibilitățile. Însă, din păcate, în prezent, foarte multe deșeuri biologice ajung uh, în gropile de gunoi, în depozite de deșeuri, care, lucru care nu este deloc bun pentru mediu avem o serie de texte într-o serie de acte normative și avem nevoie acum de o armonizare pentru a preîntâmpina aceste situații. Avem nevoie de un singur act normativ unificat care să descrie clar și coerent cum trebuie tratate pe viitor deșeurile biologice. De aceea trebuie să emitem o directivă care să asigure securitatea pentru investitori în acest domeniu. Desigur, la nivel uh, local și regional trebuie să ținem seama de, anumit, de diferitele uh, lucruri specifice tratării deșeurilor biologice. Dar ce dorim noi cu acest raport este următorul lucru. Dorim ca deșeurile biologice să nu fie create în primul rând, dacă se poate. Pentru că cel mai bun deșeu este deșeul inexistent care nu ajunge niciodată într-o groapă de gunoi. Prin urmare, trebuie ca autoritățile publice să intervină la prima mână. Trebuie așadar să, uh, să mizăm pe grădini pentru că acestea trebuie să fie pe viitor privite într-un mod diferit. Trebuie privite așadar ca fiind acel loc în care putem să scăpăm de deșeurile biologice. Același lucru este valabil și pentru ambalaje foarte multe ambalaje pentru alimente, de exemplu, sunt aruncate împreună cu alimentele stricate. De aceea trebuie să sensibilizăm populația să recurgă la reciclare, pentru că prin intermediul reciclării putem să creăm mai multe locuri de muncă. Discutăm despre mii de tone de uh, discutăm despre faptul că o mie de tone de deșeuri reciclate creează câteva zeci de locuri de muncă, prin comparație cu cele doar zece locuri de muncă create de depozitele de deșeuri. Este foarte important și să lucrăm împotriva schimbărilor climatice. Este important să luptăm împotriva polorii solului. Ei bine, nu putem să atingem aceste obiective decât cu o compostare a deșeurilor, uh, o compostare uh, adecvată lucru care poate să se întâmple la nivel european. Când discutăm despre crearea compostului, atunci trebuie să discutăm implicit despre cercetare în acest domeniu, astfel încât să venim cu inovații. Sigur, susținem și strategia Europa 2020, însă trebuie să avem o abordare inovativă, inovatoare. Acest raport însă este, cred eu, foarte realist în acest sens, pentru că, iată, putem să creăm un sistem unitar la nivelul tratării deșeurilor, ținând totodată seama de specificitățile locale. Așadar, trebuie să creăm precondițiile pentru respectarea acestor demersuri. Trebuie să fim ambițioși, dar și realiști totodată. Vă mulțumesc! Trecem la procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Domnul Kalinowski este Domnul Kalinowski, un minut, primul vorbitor. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękując za to sprawozdanie, pragnę... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult raportorului. Cred că deșeurile biologice n-ar trebui să fie tratate ca o problemă, ca un lucru care contaminează mediul și au o influență negativă asupra mediului. Dacă putem folosi aceste produse secundare într-un mod potrivit, putem, de exemplu, să creăm energie sustenabilă care poate susține creșterea noastră economică și, de asemenea, putem să oprim schimbările climatice prin reciclare sau putem lupta împotriva degradării uh, solurilor dacă folosim uh, tehnicile de creare de compost într-un mod potrivit. Evident, pentru asta e nevoie de o infrastructură potrivită și pentru acest lucru trebuie să existe și stimulente uh, către companii care să folosească aceste uh, instrumente. Evident că avem nevoie de bani, dar asta se va traduce într-o calitate mai uh, mare de a vieții pentru cetățenii noștri, deci merită. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fernandez, în raportul său, a abordat o problemă exact la timpul uh, potrivit. Cetățenii Uniunii Europene acum înțeleg ce se întâmplă cu lumea în care trăim, înțeleg schimbările climatice și modul în care, în mod individual, pot să-și aducă contribuția. Acest lucru poate fi văzut în uh, școli, în țara mea cel puțin, din ce în ce mai multe uh, școli primesc uh, steagul verde. Mesajul se răspândește de la copii la părinți și există mult mai multă grijă față de mediu, față de modul în care se pot recicla deșeurile. Putem vedea acest lucru și în domeniul agriculturii, unde se reduce cantitatea de fertilizatori folosită. Putem să ne aducem contribuția la uh, dezvoltarea uh, digestiei anaerobe și, cum spuneau și antevorbitorii mei, astfel putem crea uh, noi slujbe pentru economie. Mulțumesc. Domnul Tuboidi, pentru un minut. Haristo. Gratulálok Fernandez úrnak. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Fernandez. În 2007, am avut un alt raport privind uh, biogazul, deci uh, știu câte ceva despre acest subiect, pentru că am contribuit la acel raport. Evident, agricultura și uh, problemele managementului pădurilor merg mână-mână cu problema deșeurilor biologice și Aș vrea să îi spun raportorului că mi se pare important să nu uităm că plantele și animalele emit biogaze importante. În 2007, Parlamentul a făcut niște cereri în acest sens și aș vrea ca raportorul să susțină aceste cereri. Vorbeam atunci de producția de biogaz și ceream atunci Comisiei să pună deoparte bani pentru producția de biogaz. Colectul, colegul uh, Kalinowski deja a subliniat un lucru foarte important în ce privește crearea de composturi în acel raport vorbim despre composturi și despre faptul că de la Comisia Europeană ar trebui să se ofere niște măsuri de susținere pentru compostarea deșeurilor biologice, pentru că ar fi un lucru bun din punct de vedere al mediului și din punct de vedere agricol. Aceștia, acestea sunt uh, măsuri foarte importante care se pot lua și, de asemenea, în noile state membre să nu uităm că există probleme specifice, fie că e vorba de biogaz, fie că e vorba de creare de compost, deci să nu uităm că statele membre au anumite particularități și anumite probleme. Domnul Oleniac. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca și eu să îl felicit pe domnul raportor pentru acest raport. Este o chestiune foarte importantă pentru că, într-adevăr, segregarea deșeurilor biologice nu a fost abordată cum trebuie până acum acest lucru nu se întâmplă doar în Polonia, ci în Uniunea Europeană pe ansamblu. Din păcate, nu ne descurcăm foarte bine la acest capitol și fără o segregare adecvată nu putem să utilizăm deșeurile biologice cum trebuie. Iată, avem o serie de posibilități. Putem să creăm instalații pentru biogaz. Ar trebui să sprijinim crearea de, acest, de, de astfel de instalații peste tot prin Uniunea Europeană și ar trebui să obținem fonduri regionale în acest sens. Totodată, cred că ar trebui să sprijinim totul de la bază și anume de la baza lo- de, autorităților locale unde se, poate crea, se pot crea rețele de uh, furnizare a electricității și așa mai departe. Domnul Alfano pentru un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport a fost foarte bine scris și aș dori să felicit pe uh, domnul raportor. Am fost uh, surprinsă pozitiv de explicațiile oferite în expunerea de motive. Ar trebui să avem o societate unde se reciclează așa cum trebuie și se reutilizează materialele. Sunt de acord că ar trebui să existe un element obligatoriu în această politică. Trebuie să avem o politică economică adecvată care să investească în uh, reciclare și în reutilizare. Există o directivă privind deșeurile uh, Uh, și reutilizarea lor, care a fost deja redactată și ține de noi să oferim uh, o viziune responsabilă în legătură cu acest subiect uh, important. Adesea, Uniunea Europeană își dezamăgește cetățenii pentru că nu reușește să înainteze propuneri care ar putea îmbunătăți politicile pentru cetățenii individuali și asta trebuie să se realizeze la nivelul fiecărui stat membru. Mulțumesc. Doamna Görling, pentru un minut. Thank you. I'd like to also give... Mulțumesc, aș vrea și eu să îl felicit pe domnul Fernandez. Am citit acest raport și mi s-a părut foarte cuprinzător în legătură cu toate chestiunile asociate cu deșeurile biologice, gropile de gunoi, resursele energetice, nevoia de a uh, crea acțiuni de compostare potrivite. Însă am o critică și anume legată de punctul unde vorbește despre corect, un regim de colectare a deșeurilor uh, separat obligatoriu în uh, Europa. Resping acest lucru pe baza principiului subsidiarității și mai ales pentru că se încearcă uh, impunerea unei metode care în multe locuri a fost uh, depășită de tehnologii înalte, de diverse uh, tipuri. Așadar, Uh, această inițiativă pune într-o lumină foarte proastă reglementarea europeană. Obiectez la ideea de a crea și mai multe reglementări în, în loc să creăm mai multe stimulente și nu cred că obligând uh, oamenii vom obține rezultate. Mulțumesc. Domnule Boris, la începutul, spune președintele, la începutul acestui proces am spus toate numele, ca să mă asigur că dacă cineva nu s-a manifestat, uh, uh, se poate să facă atunci. Vă dau acum cuvântul din respect pentru că ați stat uh, aici până la această oră, însă, dragi colegi, în momentul în care, dacă închid lista, nu sunteți pe listă, asta este, nu mai puteți lua cuvântul. Domnule Boris, aveți cuvântul. Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Foarte, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru mărinimie. Mulțumesc și raportorului pentru acest raport privind deșeurile biologice. 30% din aceste deșeuri pot fi create, pot fi transformate în compost. Desigur, um, trebuie să avem și infrastructură pentru reciclare, însă, din păcate, în Europa Centrală și de Est uh, lipsește această infrastructură pentru reciclare. Așadar, trebuie să venim în ajutorarea acestor state, pentru că, iată, aceasta este metoda cea mai firească de a trata deșeurile biologice. Cred că este foarte corect să încercăm să utilizăm deșeurile biologici, biologice pentru crearea de energie. Danemarca este un exemplu în acest sens. Pentru că, iată, acolo au fost construite uzine care generează electricitate din deșeuri biologice. Cred că acest lucru ar trebui menționat în perspectiva financiară din anii următori. Vă mulțumesc! Domnul Sefcovici, din partea Comisiei, are acum cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep din nou prin a mulțumi domnului raportor, domnului Fernandez, pentru pregătirea acestui uh, raport privind deșeurile biologice. Aș dori să mulțumesc și membrilor uh, comisiei care au înaintat uh, opinii în legătură cu acest raport. Le mulțumesc pentru contribuțiile valoroase vis-a-vis -vis de acest subiect important. Domnule președinte, pe 18 mai Comisia a adoptat o comunicare uh, care viza viitorii pași de întreprins în domeniul deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Această comunicare este însoțită de o anexă cu o analiză tehnică detaliată a măsurilor care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană și în fiecare stat membru în parte. Pregătind această comunicare, serviciul nostru a urmărit dezbaterile pe acest subiect din Parlamentul European. Mi s-a părut încurajant uh, faptul că am ajuns la exact aceleași concluzii generale, că încă mai există loc de îmbunătățire a gestionării deșeurilor biologice în Uniunea Europeană și că această îmbunătățire poate să aibă efecte pozitive din punct de vedere economic și de mediu. Sunt de acord uh, și cu faptul că cheia succesului uh, rezidă în eforturi suplimentare întreprinse în raport cu um, legislația actuală, mai ales în domeniul um, depozitelor de deșeuri. Legislația în domeniu poate să difere de la un un stat la altul, de la o regiune la alta. Uh, trebuie însă făcuți uh, pași în conformitate cu principiul subsidiarității. Există aici mai multe abordări ale Comisiei uh, Europene, abordarea Comisiei pe de-o parte și pe de altă parte abordarea domnului raportor. Și um, în conformitate cu Comisia, o directivă în acest domeniu ar fi avut o valoare limitată. Putem îmbunătăți gestionarea deșeurilor biologice pe baza legislației deja existente. Comisia dorește să inițieze mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor biologice, se dorește stabilirea de criterii pentru producerea unor composturi de bună calitate, folosind anumite proceduri uh, care sunt cuprinse în directiva privind deșeurile. Se stabilesc standarde minime pentru folosirea biodeșeurilor în agricultură și pentru um, revizuirea directivei care vizează nămolurile um, de canalizare se uh, revizuiește și uh, directiva uh, uh privind uh, deșeurile până în 2014 cel târziu. Putem veni înaintarea, um, în întâmpinarea dorinței Parlamentului din acest punct de vedere și uh, ne-am bucurat să mai colaborăm pe acest dosar extrem de captivant. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Votul va avea loc mâine la amiază. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Oleniac privind strategia uh, Uniunii Europene pentru uh, regiunea